acesta să anonimizăm datele, facilitând accesul la acestea, protejându-le în același timp. Să nu uităm că sănătatea rămâne în continuare o prerogativă pentru toate guvernele. Această digitalizare, facilitarea îngrijirilor medicale trebuie să țină cont de faptul că tehnologiile nu vor putea înlocui medicul. Mulțumesc! doamna Mihaela Șoidrova. Mulțumesc. Am sprijinit această rezoluție pentru că eu cred că digitalizarea îmbunătățește asistența medicală și accesul și eficiența și eficacitatea asistenței medicale. E o soluție pentru lipsa de personal medical, o problemă care se acutizează pe măsură ce populația îmbătrânește. Tehnologiile moderne parțial pot înlocui prezența doctorilor, mai ales când o parte activă a populației preferă să trateze pe cale electronică cu sistemul medical, această soluție. Dar să nu uităm de persoanele mai vârstnice, de cei care poate nu cunosc la fel de bine tehnologiile digitale sau internetul. Deci, <clears throat> transformarea digitală a sănătății nu ar trebui să ne facă să uităm de pregătirea personalului. Relația între pacient și medic poate fi asigurată doar așa. Domnul Uiheli. Ötéve ülök ezekben a pacsorokban, és szó... Mă aflu de 5 ani în această instituție și constat cu regret că vorbim uh, mult prea rar despre sănătate. Știm că ține de competența statelor membre, însă nu putem accepta și pe viitor ca sănătatea unui cetățean și perspectivele de viață depind de unde s-a născut acea persoană. E inacceptabil să existe mari diferențe de calitate în ceea ce privește îngrijirile medicale oferite. Iată de ce constatăm că există deosebiri considerabile în, în ce privește locul unde trăiesc cetățenii în estul Europei sau în vestul Europei. Iată de ce cred eu că este necesar un program minim în ce privește îngrijirile medicale. Ar trebui să existe standarde care asigură egalitatea pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc, domnul Palmer. Thank you. I supported... Mulțumesc. Am susținut această rezoluție pentru că nu există în mintea mea niciun fel de dubiu că tehnologia, evoluțiile digitale și o mai bună uh, utilizare datelor pot avea o valoare reală și pot duce la o îmbunătățire uh, a sistemelor de sănătate și îngrijire la nivel național, european și la nivel local. Cu toate acestea, trebuie să fim prudenți și trebuie să ne asigurăm că ne luăm uh, cele mai bune garanții și că protejăm mai ales datele de sănătate ale oamenilor, care, uh, cumulate, pot uh, duce la dezvoltarea de noi tehnologii și tratamente. Dar trebuie să fim foarte atenți uh, să nu devină aceste date un uh, produs comercial. Trebuie să introducem garanțiile și protecțiile necesare pentru a proteja aceste date. Mulțumesc și uh, ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Keller. Mulțumesc, eu am votat pentru această rezoluție Mijloacele digitale o să îmbunătățească situația asistenței medicale, mai ales în Irlanda rurală, mai ales pentru sănătatea mentală, când oamenii trebuie să stea mult la coadă până ajung să întâlnească un medic, un psiholog sau psihiatru. Are sens să dăm uh, servicii digitale de asistență medicală, dar problemele legate de sănătatea mentală nu au întotdeauna nevoie de întâlnire față în față. Cu toate acestea, serviciile respective depind de viteza mare a internetului. În Irlanda, guvernul se mișcă foarte încet cu dezvoltarea planului pentru internetul rapid. Un astfel de plan are nevoie de noi servicii digitale de sănătate care nu vor fi disponibile în Irlanda, așa cum sunt în alte state membre. Mulțumesc! Äh, Dragi colege și colegi, am ajuns în acest fel la sfârșitul explicațiilor de vot. Ședința se suspendă până la orele 15. Le urez colegilor prezenți. Poftă bună!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

Presedaiții. Președintele. Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Se reia ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri și textul adoptat uh, sunt disponibile. Există observații? Procesul verbal se consideră prin urmare ca fiind adoptat. Primul punct de pe ordinea de zi reprezintă dezbaterea tematică referitoare la compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE-Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact ecologic european. Doresc să le comunic colegilor că nu există nicio procedură a intervențiilor spontane prevăzută și nu se acceptă intervenții spontane. Dau cuvântul raportorului, domnul Jadot, vă rog. Uh, madame la Présidente, uh, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Uh, pentru ecologiști, pactul verde și faptul că acesta se află între prioritățile europene Uh, este un mare, o mare reușită, o mare reușită pentru oamenii de știință care de ani de zile uh, trag semnul de alarmă, pentru cetățenii care se mobilizează, pentru companiile care încep să acționeze și este un succes și pentru ecologiști uh, după alegerile europene. Și este un mare succes și pentru tineretul din întreaga lume care se mobilizează pe această temă și care cere, ne cere să acționăm. Este de asemenea și o incredibilă oportunitate pentru Europa de a-și face un proiect comun, un orizont comun în serviciul uh, unei politici publice în serviciul democrației, în serviciul relocalizării economiei, a creării, al creării locurilor de muncă durabile pe teritoriul nostru un plus de democrație. Este o oportunitate pentru cetățenii europeni de a-și regăsi controlul asupra uh, propriilor vieți, asupra alimentațiilor, asupra modului în care circulă, asupra energiilor. Într-un moment în care societățile sunt atât de divizate și uh, fracturate. Cu cât este mai uh, puternică promisiunea, cu atât poate fi uh, ea trădată mai grav. Nu uh, putem să facem doar puțin mai mult, doar puțin mai bine. Nu ne putem permite să avem același buget uh, care să fie realocat. Nu, trebuie să facem o transformare profundă. Trebuie să um, rupem ce s-a făcut până acum. Am salvat uh, băncile, putem să salvăm și clima, putem uh, să salvăm um, ce um, este viu în Europa, mai ales dacă acest lucru um, creează locuri de muncă. Dacă pactul ecologic înseamnă că salvăm clima, redinamizăm economia, și creăm locuri de muncă, în acest moment nu putem semna acordul cu Mercosurul. Nu putem să-l semnăm, nu putem să-l concepem. Știm cu toții despre ce este vorba. Am dezbătut um, despăduririle din uh, Brazilia s-au dublat anul acesta cu Bolsonaro. Acest președinte în fiecare zi calcă în picioare drepturile omului, ale femeilor, libertățile, indigenilor, uh, militanților sau uh, homosexualilor. Nu putem, în numele Europei, în numele uh, climei, nu putem să ne îndreptăm către acest acord. Acordul cu Mercosorul, dacă îl rezumăm în câteva cuvinte, este să exportăm mașini germane ca să importăm carne de vită și soia. Nu putem să facem asta prin pactul ecologic, pentru că uh, nu putem să globalizăm mâncarea de calitate proastă a despăduririlor, a dereglărilor climatice și nu putem deglobaliza globaliza dispariția țăranilor din țările uh, Mercosur, așa cum se întâmplă și în Europa. Europa depinde de importul de proteine vegetale. Importăm echivalentul suprafeței Germaniei în proteine vegetale. Nu trebuie doar să oprim aceste negocieri cu Mercosurul. Trebuie să ne revizuim politica agricolă comună. Versiunea, propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră ca și comisar uh, pentru agricultură, domnule Hogan trebuie să creștem mai puține vite în uh, circuite intensive, să folosim mai puține pesticide. Nu putem să continuăm în Europa pactul ecologic cu acest pact. Acest pact verde poate reprezenta o formidabilă oportunitate pentru Europa. În această dimineață, doamna van der Leyen spunea că trebuie să ecutăm pe cetățenii europeni. Uh, să-i ascultăm. Ei nu vor Mercosur, vor să acționăm concret asupra climei, biodiversității și democrației pentru a le proteja. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum uh, vreau să dau cuvântul Consiliului. Doamna ministru Tupurainen are cuvântul. Doamnă președinte, distinși uh, deputați, o dezbatere pe acest subiect de mare relevanță la doar o săptămână după prezentarea de către Comisia propunerii pentru un pact ecologic european. Nu e nicio îndoială că există provocări de mediu și climă uriașe. Europa trebuie să joace rolul care revine. Dacă nu, generațiile următoare o să ne întrebe de ce n-am acționat decisiv. Status quo nu e o opțiune. UE trebuie să fie lider, să lucreze colectiv pentru a transforma economia și societățile pentru a fi pe un drum mai durabil. O să las Comisia să descrie propunerile politice mai amănunțit. Consiliul n-a avut încă timp să le discute și ar fi prematur ca eu să adopt o poziție în această fază timpurie. Nu pot să vă spun decât că Consiliul se va angaja constructiv în examinarea politicilor și măsurilor propuse de care e nevoie pentru a a realiza acest pact ecologic european. Strategia respectivă acoperă aproape fiecare sector de politică și va cere o examinare atentă și coordonarea respectivă. În acest context, aș vrea să-mi concentrez comentariile de astăzi asupra acordului comercial Mercosur. Sunt convinsă că mulți membri ai Parlamentului au păreri foarte ferme în legătură cu acordul Mercosur. Știu că l-ați discutat, de exemplu, recent, după incendiile de păduri care au devastat zona Amazonului e ceva extrem de îngrijorător pentru noi toți. Ca și în Parlamentul European, discuțiile de la Consiliu în legătură cu acordul UE-Mercosur sunt într-o fază timpurie. E clar că e nevoie de timp suficient pentru o examinare cuprinzătoare a acordului negociat. Există îngrijorări că acordul comercial cu Mercosur, care ar trebui să fie durabil, din punctul de vedere al agendei noastre ecologice, sunt de înțeles. Cu ce pot contribui acordurile comerciale la aceste obiective este să exporte standardele europene și obiectivele de durabilitate în țările terțe. Pot să fie vehicul pentru a-i convinge pe alții să pună în aplicare politici ambițioase de mediu și clima să facă parte dintr-o reacție globală la schimbările climatice. Milioane de locuri de muncă din UE ca și existența oamenilor depinde de comerț. Trebuie să vedem că comerțul poate să se desfășoare, dar asigurând în același timp că sprijină dezvoltarea durabilă, obiectivele de clima ale UE și contribuie la un viitor durabil. Aș vrea să reamintesc